other groups in the other political groups actually in the committee. Anybody, any other comments? Okay, can I say you accept the coordinate, Mrs. Ayala? Eh, David, creo que es en el caso de que preparemos. okay. En el caso, en el caso de que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 Vedem, deci, că există un fel de conflict de puteri. Așa că aș vrea să o întreb pe raportoare sau să o rog să includă în comentariile sale ceva despre independența organelor de anchetă, să sublinieze mai mult acest lucru și să spună că un organ nu îl poate influența pe celălalt în ancheta sa. Pentru că altfel ajungem în situația în care persoanele investigate refuză să dezvolie informații. Și apoi, eh, după ce investigația sau ancheta are loc, nu ar trebui eh, transmise decât informațiile necesare transmise către autoritățile relevante. Trebuie să ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt protejate. Este vorba despre date care nu au nicio relevanță pentru ancheta accidentului. Aceasta este poziția grupului nostru. Mulțumesc din partea grupului ALDE, domnul Cacin. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna raportoară pentru activitatea excelentă pe care a făcut-o și pentru progresul vizibil din acest prim proiect. Dacă este să comparăm cu ce știam înainte. Amendamentele acestea noi reprezintă o îmbunătățire și uh, propun o abordare mai sistematică. Cred că, până la urmă, vom reuși să adoptăm uh, un act legislativ nou care să fie foarte benefic, foarte util pentru siguranța sectorului de transport aerian. Am uh, citit lista de amendamente care ne-a fost transmisă și, uh, din câte am înțeles, uh, Federația Controlorilor de Trafic Aerian și alte organizații ar dori să creeze un mediu în care piloții, pe de o parte, și controlorii de trafic aerian, pe de altă parte, ar uh, raporta incidentele produsele. Ar face acest lucru pe bază voluntară, fără nicio restricție, și ar uh, cere explicații pentru accidentele produse. Pentru a putea pregăti niște instrucțiuni și niște norme mai bune pe viitor pentru această industrie. Așa că vreau să o întreb pe doamna raportoare ce părere are despre amendamentele acestea care mi se pare că merg în, într-o direcție bună, deoarece protejează pe de o parte echipajul și pe de cealaltă controlorii de trafic îi uh, protejează de situația în care sunt declarați vinovați înainte de finele anchetei. Îi protejează de riscul unei anchete injuste sau imparțiale sau parțiale. Deci, întrebarea mea este, putem accepta propunerile acestor organizații și dacă da, atunci cum uh, vedeți acest lucru pe viitor? Mulțumesc! Din partea vezilor, doamna Lichtenberger. Mulțumesc, domnule președinte. Problema principală descrisă în acest raport pe care raportoarea a abordat-o foarte bine în vederea soluționării se referă la neîmpiedicarea procedurilor normale, lucru foarte important, dar se referă și la a merge mai departe pentru ca pe viitor să găsim sursele de erori, surse care rămân în mod normal ascunse. De aceea nu trebuie să subestimăm cât de greu este să se mențină acest echilibru astfel încât să nu împiedicăm justiția și anchetele pe de o parte, pentru că este foarte dificil, după cum a spus și colegul Cacin, să planeze suspiciuni uh, asupra unei persoane fără a cunoaște detalii sau fără a putea să intri în profunzime pentru a vedea exact ce s-a întâmplat. O să vin și eu cu câteva amendamente, pe ansamblu raportul este însă bun. Ce mă interesează pe mine este însă următorul aspect – să găsim, să protejăm potențialii furnizori de informații veritabile pentru anchete. Deci persoanele care cunosc foarte bine acest domeniu, în momentul în care acestea doresc să intervină și să ne ofere detalii care nu au neapărat legătură directă cu cazul de investigat, dar care sunt importante pentru investigațiile sistematice, atunci trebuie să vedem cum anume putem să-i protejăm pe aceștia, pentru că altfel riscăm să ne pierdem sursele de informanți. De aceea, protecția acestor persoane în acest domeniu este, în opinia mea, primordială. Al doilea aspect care mă interesează foarte mult este chestiunea protecției datelor cu caracter personal și aici avem o problemă cu menținerea echilibrului. Mă amintesc, îmi, îmi amintesc că după tsunamiul din 2004 uh, din Asia, foarte multe familii au avut problema că la presiunea anumitor persoane uh, s-au confruntat cu situația de a nu avea un acces corect la listele de pasageri pentru că au existat anumite probleme și iată a planat o nesiguranță din această cauză. Asta din cauza că de cele mai multe ori se ascund informații care ar putea genera dezbateri publice. Sigur, se urmărește protecția persoanelor și protecția familiilor afectate, dar, pe de altă parte, trebuie să oferim informații relevante acestora. Putem, da, să stabilim o persoană de contact de la bun început, din capul locului, de exemplu, în momentul rezervării unui bilet de avion. Dar și aceasta este o problemă, pentru că în momentul în care această uh, dată, această persoană de contact este salvată în sistem, atunci uh, aceasta nu mai este protejată pentru că aceste informații ajung în SUA. Deci, poate să fie foarte dificil dacă aceste date ajung în COS, atunci toate datele în bloc sunt transmise mai departe, inclusiv datele persoanei de contact. Această informație poate să fie sensibilă așadar și trebuie să fie protejată ca atare. De aceea eu consider că în special la acest capitol trebuie să fim foarte exacti. Această problematică a ă, salvării datelor în ă, sistemele de calculator în momentul rezervării unui bilet de avion trebuie să fie tratată cu mare atenție. Într-o primă etapă, cam atât din partea mea, cu siguranță vom uh, discuta anumite amendamente cu raportarea, pentru că, în principiu, problematica a fost bine descrisă de aceasta și bine cuprinsă în raport și cred că putem să și îmbunătățim puțin. Mulțumesc. ECR. Mulțumesc, doamnă Lichtenberger, doamna Foster, din partea conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi doamnei de Veirac. Aceasta a încercat săptămâna trecută să stabilească o reuniune cu noi la Strasburg, dar uh, majoritatea nu am reușit să ajungem acolo. Foarte pe larg, pentru că nu intenționez să intru în detaliul tuturor amendamentelor făcute, după cum a spus deja, a abordat câteva dintre marile domenii care trebuie să fie îmbunătățite. Cred că ar trebui să ne gândim cât de bună este ancheta noastră în Europa, de-a lungul ultimelor decenii s-a dovedit a fi bună. Desigur, poate fi îmbunătățită, dar este bună pentru independen... mulțumită independenței de care dă dovadă. Sunt de acord cu colegul nostru din Polonia care a spus cât de important este independența anchetatorilor și cât de importantă este și latura judiciară. Uh, Cred într-adevăr în importanța acestea, cred uh, că acestui fapt ni se datorează succesul și sper să nu ne îndreptăm dintr-o dată într-o direcție greșită. Alte aspecte, una de Veirac are dreptate de, prin menționarea victimelor. Este foarte important să stabilim termenul de o oră pentru a disemina informațiile relevante. Cred că este și mai important să fim realiști și să spunem că acestea trebuie să fie furnizate cât mai repede cu putință, pentru că acum, având mai multe tehnologii la dispoziție, putem, într-adevăr, să facem acest lucru. Sunt de acord și cu doamna Lichtenberger când vine vorba despre persoana de contact care trebuie menționată din momentul rezervării. Nu sunt de acord dintr-o serie de motive cu acest fapt. Trebuie să fim practici. Sunt uh, interesată de ce au despus la acest capitol părțile direct vizate și interesate. În ceea ce privește culpabilitatea, iată o altă chestiune uh, menționată, de cele mai multe ori vina este pusă pe piloți, pe control de trafic aerian și așa mai departe. Dar eu cred că este foarte important ce a rezultat în urma discuțiilor avute cu raportorii. Va trebui să discutăm separat, într-un alt, într alt regulament, această chestiune. Să nu uităm că prima dată am uh, dorit să am emis uh, ideea de raportul, rapoarte obligatorii la nivel european, dar și unele emise pe bază voluntară. De asemenea, am discutat și despre faptul că avem nevoie și de informatori uh, dar nu este vorba despre persoane care să vină să ne furneze informații pur și simplu, ci care să se sesizeze în situațiile sensibile în care nu totul funcționează cum ar trebui. Însă, după cum am spus, aceste chestiuni trebuie să rămână pentru o discuție ulterioară. În ultimul rând, aș dori să mă refer la comisie. În ceea ce privește acest proiect, un proiect pentru care s-a depus mult efort și multă muncă, țin să spun că nu am fost uh, foarte încântată de modul în care a fost elaborat proiectul. Nu știu cine a fost responsabil pentru acesta, dar mie mi s-a părut că o persoană care a fost direct implicată în vreo anchetă de acest gen nici nu s-a uitat peste raportul acesta pentru a vedea cum anume trebuie să fie elaborat. La urmă, urmă discutăm despre un regulament tehnic, tehnic atât în structura sa cât și ca limbaj lucrăm sub umbrela ICAO și trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu celelalte rapoarte. Sub umbrela OACI, mă scuzați, și trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu celelalte rapoarte pentru a lua un exemplu. M-am uitat și peste documentele Consiliului de până acum, unde um, întregul proiect a fost restructurat, a fost bine rescris sunt abordate acolo și anumite puncte menționate deja de doamna Vera, care pot fi întărite. Acum, abia după ce a trecut și pe la Consiliu, arată ca un raport decent. Mi se pare însă că a fost foarte păcat că a trebuit să schimbăm atât de mult proiectul de regulament pe care îl aveam noi, pentru că este firesc să dorim să mergem mai departe direct dintr-o primă lectură pentru a atrage niște concluzii viabile într-o primă lectură. Conținutul acestui document trebuie însă, iată, să fie rescris și schimbat. Știu că doamna de Verac păstrează legătura și cu cei de la Consiliu și cred că o să putem ajunge la concluzii bune în acest sens. Aș dori să aud și comentariile Comisiei în ceea ce privește uh, această muncă în paralel și ceea ce consideră despre activitatea întreprinsă și de Consiliu. Mulțumesc. Domnul Groș are acum cuvântul, spune președintele. Eh, dank. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportoare pentru activitatea întreprinsă. Într-adevăr, este un domeniu sensibil acesta. Asta pentru că discutăm și despre o structurare europeană orientată la nivelul statelor membre, la nivel național, de aceea este foarte greu să găsim acum o structură comunitară aici. Cele trei aspecte foarte importante, în opinia mea, ar fi, vorba, ar fi despre faptul că avem nevoie de un sistem european, avem nevoie de un sistem independent în al doilea rând și în al treilea rând un sistem co activ, pentru că este foarte important pentru mine să aflu nu doar cauza unui accident, ci și să pot să dau sfaturi pentru a evita pe viitor astfel de situații. Și abia mai apoi informațiile diseminate trebuie să ducă la proceduri relevante. În ceea ce privește relația dintre anchete și, anchetă și justiție, aceasta trebuie să fie clarificată pentru că, pe de o parte, ne confruntăm cu pericolul uh, de a avea proceduri diferite de la o uh, de țară la alta și, um, în al doilea rând, pentru că, iată, s-ar putea ajunge la concluzia că autoritățile se tem să pună la dispoziție anumite informații tehnice numai um, pentru că anumiți actori vor putea fi catalogați ca fiind culpabili. Să nu uităm că în sectorul aviației nu avem o situație similară cu sistemul feroviar, unde, când este vorba despre accidente, se poate constata foarte ușor cine a fost de vină. Aici, în domeniul aviației, situația este diferită și tocmai de aceea avem nevoie de această independență între a, a anchetei și a justiției. Este foarte bună abordarea uh, raportoare la acest capitol. Există un echilibru în ceea ce privește protecția datelor, dar și în ceea ce privește aspectul uman al acestei chestiuni care joacă un rol important. Cred că structura prevăzută în acest raport este una care, în opinia mea, va genera progres. Pe scurt, problemele abordate aici reprezintă probleme care, cu care vor fi de acord majoritatea celor de aici din comisie în ceea ce privește abordarea viitoare și modul în care ne imaginăm munca viitoare. Dar întrebarea este, Consiliul este de acord cu noi și, de cealaltă parte, uh, sunt, avem noi suficient curaj pentru a face ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, la Washington, unde acest organ de control care a câștigat o independență mare, chiar și o independență politică, a mers atât de departe încât bugetul pus la dispoziția acestor structuri nici măcar nu a fost supus dezbaterii politice, deoarece nimeni nu a cutezat să pună sub semnul întrebării valoarea muncii întreprinse această structură și valoarea tehnică a acesteia. Deci se pune problema că trebuie să creăm aici o plus valoare în favoarea cetățeanului și în favoarea serviciilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnul Flechtenstein. Mulțumesc, doar două scurte comentarii pe lângă cele uh, spuse deja și eu doresc să o felicit pe doamna raportoare. În primul rând, mă refer la amendamentele 48, de la amendamentele 48 încolo, mă refer la paragraful 15, alineatul 3, și la amendamentul 21, când se discută despre tulburările la nivel european și despre modul în care putem să le anchetăm pe acestea mult mai bine. Sper că mm, în ceea ce privește accidentele cu cauze materiale, mm, sper că le vom putea evita pe acestea pe viitor și trebuie să păstrăm această direcție de acțiune. Pentru a clarifica încă un alt aspect, discutăm aici despre EASA. cred că este extrem de important să discutăm și despre agenții sau să discutăm cu agențiile, lucru propus de doamna raportor, pentru că dacă este să privim uh, cum arată realitatea acum, vom vedea exact care este relația dintre agenții și dintre statele membre. Ce am înțeles eu din acest raport, lucru care sunt perfect de acord, este că EASA nu poate să influențeze anchetele pentru anchetele accidentelor. În al doilea rând, trebuie să fie foarte clar acestei comisii următorul lucru. EASA, când vine vorba de anchetele accidentelor, are uh, un statut de observator. Și cred că acest lucru este corect stipulat în raport, un lucru care trebuie să fie menținut și pe viitor. Dar se naște o întrebare. Acum că EASA are competențele pe care le deține, ar trebui să fie reprezentant acreditat la anchetă sau cel puțin ar trebui să poată participa în uh, calitate de astfel de reprezentant după Convenția de la Chicago. Din ce am înțeles eu de la propunerea Comisiei, se spune că în ceea ce privește organele de control a accidentelor, reprezentanții acreditați sunt uh, numiți de statul în cauză. Deci autoritățile naționale trebuie mereu să numească un reprezentant al EASA în astfel de situații. Aș dori să se clarifice puțin această situație, fie să o clarifice doamna de Verac, fie să vină din partea comisiei un răspuns, să văd dacă am înțeles eu corect sau să văd cum anume putem să clarificăm această chestiune. Doamna Meissner, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. După cum au spus cu toții, doamna de Verac, dumneavoastră ați îmbunătățit foarte mult propunerea pe care am avut-o și cred că mergem într-adevăr acum mai mult în direcția potrivită. Doresc să emit și eu două idei. În ceea ce privește protecția datelor, sunt de acord cu doamna Lichtenberger. Este foarte important să fim atenți ce facem cu acest domeniu și să vedem exact ce vom face cu transmiterea și diseminarea datelor pasagerilor. De asemenea, aș dori să discutăm și despre obiectivul ultim al acestui raport. Obiectivul este acela de a ancheta foarte corect cauza accidentelor. Nu sunt foarte de acord cu colegul nostru Groș. Este foarte important să aflăm cauza unui accident, pentru că numai dacă o cunoaștem, putem să tragem concluzii pentru viitor, pentru a evita alte accidente. Da, dorim să tragem concluzii potrivite, pentru că, la urma urmei, dorim să protejăm pasagerii, să protejăm, protejăm traficul aerian. Pentru a face acest lucru și pentru a emite anchete corecte, trebuie odată să asigurăm Uh, independența organelor de anchetă, pentru că am văzut ce se întâmplă în Washington, după cum a spus și mm, uh, Mathieu Groș. Și de asemenea este foarte important să evităm diseminarea informației, informațiilor relevante opiniei publice. Când avem uh, accidente, când știm că a fost vorba de o eroare umană sau că a fost vorba de uh, o greșeală a pilotului, nu contează care a fost cauza. Ideea este să fim foarte atenți cu informațiile ce le distribuim pentru a nu afecta ancheta. Este foarte important să ținem cont și de uh, tratamentul celor anchetați, pentru că nu știu sincer cum se simte un pilot care este anchetat și care știe că poate fi considerat uh, vinovat. Deci, sigur, vrem să știm de ce se întâmplă accidentele și vrem să le evităm pe viitor, dar trebuie să fim foarte atenți cum facem acest lucru. Mulțumesc, spune, spune președinte. Domnul de Grandes Pascual are cuvântul. Sí, gracias, señor presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. De la bun început aș vrea să o felicit pe doamna de Veira, care încă o dată a elaborat un uh, raport foarte serios și uh, riguros. Eu am mai multe îngrijorări pe care le-a detectat și doamna raportor. Dumnea ei uh, și-a exprimat îngrijorările în legătură cu aceste lucruri. În primul rând, protecția datelor. După părerea mea, poate exista o coliziune între informațiile de anchetă civilă și anchetele judecătorești. Trebuie să fim foarte atenți uh, cu informațiile din anchetele civile care sunt comunicate. Acestea pot fi uh, după aceea considerate cauze, iar uh, din punct de vedere juridic pot cauza procese cu consecințe de nedorit. De aceea cred că trebuie să cizelăm um, și mai mult ceea ce a făcut doamna Vera care deja a făcut foarte multe lucruri. Eu știu că există foarte multe procese din cauza acestor nuanțe. În al doilea rând, victimele. Cred că abordarea e foarte bună și e lăudabil să uh, ne inspirăm și să tragem învățăminte din uh, ultimele două mari accidente care au avut loc în uh, Europa pentru a analiza situația și pentru a o îmbunătăți. E laudabil să încercăm să le oferim victimelor și când mă gândesc la victime mă refer și la familiile acestora, deoarece din păcate de foarte multe ori uh, într-un astfel de accident nu există martori. Deci e important să le uh, facilităm aceste informații, însă de asemenea trebuie să vedem acum rămâne și cu identificarea victimelor. Există procese foarte uh, importante din cauza că de foarte multe ori identificarea s-a făcut mult prea rapid bazându-se, bazându-ne pe ADN. Deci trebuie să se facă o distinție clară între uh, lista de pasageri și numele de acolo și identificarea posterioară, care nu are cum să se facă prea rapid și care cu siguranță îi afectează mult uh, pe cei care au suferit de pe urma acestui uh, accident, mă refer la familiile victimelor. Doamnă Deverac, vă mulțumesc încă o dată pentru acest raport excelent și, bineînțeles, uh, suntem gata să contribuim și noi pentru a-l îmbunătăți. Vă mulțumesc, doamna Alvarez, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să o felicit pe doamna de și să-i mulțumesc pentru textul uh, acestui raport. Multe chestiuni au fost deja abordate și la alte ședințe și se reunesc, se, uh, sunt uh, reunite în acest text. Aș vrea să mă refer la rețeaua propusă de comisie. Doamna de în raportul dumneai, într-un amendament dorește să clarifice funcțiile și misiunile acestei rețele. Să vedem, de exemplu, cum rămâne cu formarea profesională a anchetatorilor. Deci, printre aceste funcțiuni, eu aș include și responsabilitatea de certificare, de calificare a anchetatorilor. Asta pentru ca anchetele să fie cât mai bune. Cred că ar fi de asemenea necesar să stabilim niște mecanisme pentru a evita suprapuneri legate de funcțiile pe care le îndeplinesc deja autoritățile naționale, deci pentru a economisi resurse. Îi mulțumesc de asemenea, doamne de pentru faptul că printre funcțiile acestei rețele a inclus obligația de a oferi asistență victimelor și familiilor acestora. În ceea ce privește rolul pe care îl are EASA, sunt de acord cu toți cei care au luat cuvântul. Trebuie să evităm riscul ca această agenție să fie considerată parte implicată, deci trebuie să asigurăm o independență a anchetatorilor. Așadar, sprijin toate amendamentele care se îndreaptă în această direcție. Însă în textul Comisiei văd că există anumite dezechilibre, deoarece se vorbește doar despre drepturile EASA, deci nu se vorbește și despre obligațiile pe care ar trebui să le aibă această agenție, deoarece la urmă urmei această agenție trebuie să furnizeze un serviciu. Un alt aspect cheie, problematic, după părerea mea, și anume modul în care uh, putem accede la anumite uh, date, informații, uh, modul în care sunt publicate informațiile. Comisia abordează împreună aceste aspecte, utilizarea datelor și publicarea acestora. După părerea mea, ar trebui să se facă o distinție între aceste două dimensiuni, deci să uh, separăm publicația de date, să avem aici o, o utilitate restrictivă, deci doar uh, pentru publicare, Însă, în ceea ce privește accesul la date, accesul anchetatorilor la date, aici e o altă perspectivă. E vorba de multe ori de anchete penale, deci e nevoie de un acces la date pentru a se putea desfășura așa cum trebuie ancheta respectivă. În ultimul rând, cred că trebuie să se facă distinție între planul de asistență propus de comisie și planul de urgență. acel plan de criză trebuie să fie elaborat de companie, iar planul de urgență de autoritățile naționale. În ceea ce privește lista de pasageri, eu nu sunt de acord, îmi pare rău pentru acest lucru. Eu am fost uh, martor, am văzut cum accident, la accidentul uh, Ispaner din 2006 persoanele au trebuit să aștepte uh, Um, îndurerate toate acele informații. Deci compania aeriană trebuie să aibă o listă cu pasagerii. Și imediat după ce are loc un accident, autoritățile naționale ar trebui să dispună de această listă. Deoarece astfel, uh, practic, uh, îi alinăm oarecum pe unii oameni care suferă foarte mult. Eu voi înainta un amendament și, de asemenea, în ceea ce privește uh, persoana de legătură, cred că trebuie să se înființeze și această funcție pentru a-i uh, informa pe oameni. Vă mulțumesc, doamna Bilbao, vă mulțumesc, domnule președinte. Multe din aspectele text tehnice au fost deja comentate, însă aș vrea să vă spun că, după părerea mea, trebuie să consolidăm protecția datelor. Eu cred în anchetele independente, transparente. Doar așa acest proiect e credibil. Cred de asemenea că măsurile respective pot fi puse în aplicare în statele membre. În ceea ce privește persoana de legătură, eu doresc să se poată defini această persoană de fiecare dată când e nevoie, însă de asemenea trebuie definite și niște protocoale de comunicare în caz de accident. Am văzut de foarte multe ori că cei apropiați sunt uh, practic uh, răniți de două ori. În primul rând suferă din cauza accidentului, știu că membrii familiei sunt acolo și de asemenea suferă deoarece nu se comunică așa cum trebuie cu acești oameni pentru a le reduce cât mai mult suferința. Deci eu cred că e important să definim această persoană de legătură, însă în același timp trebuie să definim un protocol clar de comunicare cu persoanele afectate. Pentru a nu afla din presă și în ceea ce privește mijloacele de comunicare, cred că ar trebui să fie menționate și acestea. Deci trebuie făcute eforturi în caz de accidente. Știu că e complicat, însă trebuie măcar să ne gândim la această posibilitate. Ar trebui să definim un fel de cod etic. Uh, Uh, cu mijloacele de comunicare din statele membre pentru ca aceste accidente să fie abordate așa cum trebuie. Dacă e să vedem uh, știrile din statele membre, uh, diferă foarte mult modul de abordare și de foarte multe ori această abordare crește suferința victimelor și mai mult. De aceea cred că ar trebui să ne gândim, eventual să menționăm cel puțin acest lucru în text, eu cred că dacă e necesar, autoritățile judecătorești trebuie să aibă acces uh, transparent la date, dar la datele relevante. De ce? Deoarece există cazuri pe care le știm aproape, în care un comportament diferit de cel descris de mine duce la un anumit obscurantism. Uh, și astfel există practic o, se face o victimizare uh, dublă a familiilor. Aceste familii sunt obligate să facă recurs la sentințe, să facă recurs la anchete și din păcate de foarte multe ori, după foarte mulți ani, foarte multe acțiuni în rescu- după multe acțiuni în recurs, după bani cheltuiți, după suferință sentimentală, deci vedem până la urmă că justiția le dă dreptate acestor oameni care au făcut recurs. Deci, din punct de vedere uman, la nivel european ar trebui să avem uh, niște prevederi de acest fel. Vă mulțumesc, domnul Liberaschi. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este unul bun și o felicit pe raportoare. Aș vrea însă să ne gândim la următoarea chestiune. Vorbim despre accidente și incidente doar după ele ce s-au produs. Foarte adesea, accidentele și incidentele se produc din cauza uh, unor împrejurări uh, ce uh, includ o coliziune. De exemplu, în Statele Unite, aproape toate incidentele ce um, aproape că se transformă în coliziune, în ciocnire, sunt investigate, fie că acest lucru se întâmplă în aer sau la sol. Prin urmare, eu cred că EASA ar trebui să pună la punct niște statistici, să compileze niște date statistice referitoare la incidente și la aeroporturile unde au avut loc aceste incidente. Am putea eventual să întocmim o listă gri în care să includem aceste aeroporturi și transportatorii aerieni care au avut um, astfel de accidente sau incidente. Președintele, Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul comisiei, am și eu câteva cuvinte de spus. Eu uh, am, uh, aș vrea să reacționez la sugestia doamnei Bilbao, acel cod de etică în relația cu mass media. Vă doresc succes în cruciada pe care vreți să o întreprindeți, însă problema pe care o avem cu adevărat uh, în această epocă în care avem știri 24 din 24 este că toată lumea vrea să spună ceva și dacă nu le furnizăm informații, atunci o vor inventa ei. Ei trebuie să continue să vândă ziare, știri, astfel că vor fabrica ei informații. Cel mai greu este să ajungem la un echilibru cât de multă informație să le dăm, astfel încât ei să nu mai trebuiască să inventeze, dar să nu le dăm nici prea multă informație pentru ca familiile victimelor să fie protejate. Și apoi este vorba nu doar de familiile pasagerilor, ci și ale echipajului. Iată deci că echilibrul pe care trebuie să îl realizăm este unul foarte fragil. Dacă vreți să impuneți un cod de etică în relația cu mass media, eu -am, nu pot să vă spun decât că miracolele nu se întâmplă peste noapte, dar în orice caz succes. Bun, acestea fiind zise, raportul doamnei de Verac este excelent și putem spune că traficul aerian reprezintă un mod sigur de transport. Înainte de a vorbi despre accidente și incidente, uh, trebuie spus că avioanele nu cad pur și simplu din cer traficul aerian este cel mai sigur mijloc de transport. Și vrem ca acest lucru să rămână în continuare așa. Ca să fac legătura cu mass media, trebuie însă să evităm acest principiu pe care mass media pare să-l adopte, adică să pună vina imediat pe pilot, pe șofer. Ei trebuie să responsabilizeze pe cineva, să culpabilizeze pe cineva. Dar uh, de vreme ce avem principiul prezumției de nevinovăție, el trebuie apărat cu orice preț. Spun acest lucru pentru că este important, așa cum a spus și doamna Foster și alții, uh, atunci când avem rapoartele de evenimente. Dacă piloții se tem de acțiuni judiciare împotriva lor, atunci cu siguranță nu vor raporta în mod voluntar incidentele așa cum ar trebui să o facă. Și uh, mai apare o problemă în anumite state membre care permit autorităților judiciare și poliției să meargă să contamineze zona accidentului pentru a-și desfășura ancheta lor judecătorească. Eu spun că trebuie să fie foarte clar că singurul moment în care poliția poate să meargă la locul accidentului și să umble peste tot este numai atunci în care, este numai momentul în care investigația tehnică s-a încheiat. La locul accidentului nu ar trebui să fie decât cei care încearcă să salveze vieți și să stingă incendiul nu cei care vor ca ancheta să se termine cât mai curând. Aceia trebuie să accepte, să aștepte până în momentul în care um, cei care fac investigația tehnică și-au încheiat munca. Pentru că dacă poliția vine și umblă peste tot pe acolo, pe la locul accidentului, îi împiedică pe cei care fac investigația tehnică. Deci uh, în mod clar, trebuie mai întâi să acordăm un sprijin victimelor și familiilor, dar trebuie să uh, rămânem realiști în același timp. Cum facem acest lucru? Este minunat să ne fixăm scopul acesta de a informa pe toată lumea în termen de oră, dar cum o să putem face acest lucru? Poate că ne trebuie două ore sau poate chiar mai mult. Degeaba punem termenul de o oră dacă nu este fezabil, realistic. Și, uh, în fine, un lucru pe care l-au mai spus și alți deputați, avem nevoie de o independență clară și fără echivoc a celor care fac investigația. Ei trebuie să fie independenți de autoritatea legislativă. Cei care fac investigația n-au ce să caute în domeniul legislativ, iar cei care dau legi n-au ce să caute într-o anchetă. La anexa 13, despre care vorbea doamna Deverac, mi se pare că acest lucru este delimitat destul de clar. Așa că de ce să schimbăm lucrurile când ele funcționează? Eu Ă, nu aș fi împotriva ă, Agenției Europene pentru Siguranța Zborurilor ă, care figurează la anexa 13, ea poate să-și desfășoare în continuare activitatea, dar nu să se implice în anchetă. Știu că vă îngrijorează care va fi rolul EASA și astfel că uh, vreau să am din partea dumneavoastră o asigurare 100% că EASA nu va fi implicată în ancheta accidentelor. Atât. Comisia are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să încerc să vă răspund la această preocupare la sfârșitul intervenției. Deocamdată însă încep prin a spune mulțumesc doamnei raportor Dumnezeu ne-a prezentat un raport foarte solid și complex și cred că toată lumea care a luat cuvântul a recunoscut acest lucru. Suntem impresionați de calitatea raportului, care reprezintă un uh, reper important în uh, demersul legislativ. și care se reflectă foarte bine asupra acestei comisii de transport și asupra Parlamentului. Să nu uităm, domnule președinte, că avem câteva principii și niște condiții pe care trebuie să le respectăm. Propunerea Comisiei este să utilizăm mai bine expertiza și resursele care există în Europa. Este vorba despre expertiză și resurse ce ne permit să investigăm cauzele accidentelor. Propunerea noastră dorește să uh, conferă o putere mai mare organelor de investigație pentru a um, obține informații care să ajute apoi la prevenirea accidentelor și incidentelor. Desigur, așa cum au spus mulți dintre dumneavoastră, vrem să protejăm uh, interesele familiilor victimelor și, tot așa cum uh, de asemenea ați spus, dorim să existe o clarificare a procesului de investigare a accidentului și o delimitare între investigația tehnică și procedurile judiciare. Și acum uh, aș vrea să intru în uh, câteva subiecte mai concrete care interesează Comisia și nu este niciun secret că nu suntem într totul de acord cu poziția pe care o adoptă Consiliul. În ce privește rapoartele de evenimente, da, este adevărat, avem deja câteva instrumente care funcționează, însă informațiile acestea care sunt colectate de registrul central nu sunt uh, utilizate în mod eficient, sunt greu de analizat, așa că avem nevoie de un sistem de standardizare a acestor date, care sunt colectate din părți diferite și sub formate diferite. Și deci ne trebuie un acces mai simplu la baza de date. Și acest lucru este discutat la Consiliu. Dacă este să considerăm această problemă ca o chestiune separată, atunci va trebui să facem ceva pentru a îmbunătăți uh, problema, pentru a îmbunătăți starea de lucruri. Ca um, EASA să devină o agenție responsabilă cu uh, tratarea datelor ce vin din registrul central și din rapoartele de evenimente ar fi o idee bună. În ce privește autoritățile ce desfășoară investigațiile tehnice și uh, posibilitatea de a întări rețeaua de autorități, e bine, domnule președinte, în uh, propunerea noastră nu suntem siguri dacă este necesar să creăm o astfel de instituție. Unii dintre colegii dumneavoastră au vorbit despre sistemul american în care avem, în care există o autoritate independentă și foarte solidă Dar noi credem că am putea avea o altă abordare mai pragmatică să construim pe ceea ce avem deja, să folosim resursele deja existente. Știm de la experții care investigează accidentele că unele state sunt mai bine echipate decât altele, așa că ar fi bine să ne partajăm resursele, să ni le punem în comun și să identificăm mai rapid și mai eficient uh, motivele pentru care se produc accidente. Propunerea comisiei ține cont și de unele rezerve care știu că există. Întotdeauna când cineva propune un nou cadru instituțional, întotdeauna apar rezerve și întrebări. Dar eu cred că putem clădi pe ceea ce avem deja și putem să consolidăm această rețea. Aș mai avea și câteva uh, elemente suplimentare. Un program de lucru elementar, un uh, dialog cu dumneavoastră, cu această comisie, cu cei care sunt uh, interesați de investigarea accidentelor. Și, în fine, domnule președinte, ați uh, pus degetul pe rană când ați vorbit despre posibilul conflict ce există în ce privește rolul EASA. Nu ar trebui, într-adevăr, să amestecăm uh, competența de legiferare cu cea de investigare. Ele trebuie să fie clar delimitate și uh, cei care dau legile n-ar trebui să facă închete, într-adevăr. Este Așa este și am mai avut această discuție în această comisie. Am discutat despre care ar trebui să fie rolul EASA. Noi am zis foarte clar că rolul EASA nu poate fi și nici nu va fi acela de a investiga accidente și, de asemenea, EASA nu va putea desfășura investigații paralele a accidentelor. Pentru că dacă i-am permite să facă acest lucru, s-ar crea confuzie, s-ar crea derută. Trebuie, deci, să protejăm independența anchetelor. Totuși, și subliniez acest lucru, se întâmplă destul de adesea ca în cursul desfășurării unei anchete, într-un accident, să apară întrebări cu privire la definițiile corecte de proiectare. Dacă la investigarea unui accident se constată că apare o neclaritate în uh, modul în care au fost formulate cerințele la examenul de certificare, atunci, uh, în mod clar, cel care a definit cerințele trebuie să aibă acces la informație. Iar acest lucru nu ar împiedica ancheta cu nimic. Însă, dacă, exemplu, dacă de exemplu, în anchetă constatăm că e nevoie de o clarificare mai bună a unor proceduri pe care trebuie să le respecte pilotul, atunci, iată, și aceste proceduri trebuie uh, notificate fără întârziere, ca parte a uh, efortului de prevenire a accidentelor. Comisia consideră, deci, că prevenirea centrelor este foarte importantă și uh, recunoaștem uh, principiul independenței anchetelor și investigațiilor. Unii dintre membrii acestei comisii au mai vorbit și despre protecția datelor și aceasta este foarte importantă și unii au uh, vorbit, ați vorbit despre Uh, ceea ce se numește în engleză whistleblower, adică cel care denunță din interior faptul că ceva nu merge în organizație. Au mai fost, uh, cred că, vreo două întrebări uh, cu privire la aspectele juridice. Dacă sunteți de acord, am să dau cuvântul colegei mele care înțelege mai bine care este legătura dintre procesul de anchetă a, a unui accident și procedurile judiciare. Sper că ea să ne ofere mai multe clarificări. Înainte însă de a-i da cuvântul Olgăi, trebuie să spun că noi trebuie să lucrăm împreună. Și uh, am să rog Comisia să se gândească la modul în care poate să cadă de acord cu Consiliul, pentru că avem nevoie de sprijinul Consiliului dacă vrem să avansăm. vor exista discuții între Consiliu și între Parlament. Uh, au fost și până acum discuții, dar știu că pozițiile au fost destul de diferite. Bun, atât din partea mea. Olga, te rog. Thank you. There have been various questions. Mulțumesc. Au fost adresate o serie de întrebări astăzi în ceea ce privește echilibrul interacțiunii dintre autoritățile judiciare și autoritățile de anchete. Articolul 13 al propunerii clarifică faptul că, da, ancheta și or, autoritatea de anchete este aceea care controlează anumite informații și că anumite informații trebuie utilizate doar în condiții specifice pentru niște scopuri specifice. De asemenea, se specifică când și în ce împrejurări judecătorul va fi în măsură să decidă dacă se va lua în calcul uh, interesul uh, anchetei și interesul pub- public. Dar, încă o dată, pentru a face acest lucru, este nevoie să se ia o decizie juridică. Așadar, cel care Uh, rămâne primordial aici este uh, anchetatorul. Noi aici dorim să păstrăm ceea ce se prevede la anexa 13 de la Convenția din Washington, și anume independența autorității de anchetă a unei autorități menționate la articolul 5 și veți vedea acolo trei aliniate diferite care specifică tocmai acest lucru, întărindu-l. O întrebare care ne-a fost adresată de domnul Flacăn se referă la următorul lucru. Participarea statului și a EASA în anchetă și aș dori, pe scurt, să aduc în atenția acestei comisii că OACI recunoaște faptul că statele, da, pot avea anumite interese în anumite anchete și, pentru acest motiv, se specifică faptul că statele sunt uh, îndreptățite să numească și să acrediteze un reprezentant în anchetă. Și de asemenea, acest lucru este menționat și în anexa 13. Dar iată ce face articolul 10. Articolul 10 vine și spune că deținătorul certificatului pentru designul echipamentului este cel care este în măsură să determine când și ce stat membru va numi un reprezentant acreditat. Și o să vă ofer și un exemplu concret. Fokker este o firmă din Olanda care uh, a fost implicată într-un accident. Sediul și-l are în Olanda, activitatea principală este desfășurată în Olanda, prin urmare va numi un reprezentant acreditat. Care este rolul EASA aici? Acesta este descris în articolul 9 al propunerii și se spune EASA, după cum știm deja din articolul 20 al regulamentului 216 din 2008, în ceea ce privește competențele agenției, aceasta își va exercita rolul de uh, consilier din partea um, statului. Acest lucru este stipulat în ambele aliniate ale articolului 9, care explicit diferențiază între activitatea și rolul pe care îl joacă EASA în anchetele care sunt desfășurate fie în Uniunea Europeană, fie în afara acesteia. Mulțumesc! Thank you for that, Mrs. De Verac, very interesting. Vă mulțumesc. Doamna Deverac, dezbaterea a fost foarte interesantă. Vă rog să trageți concluziile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să particip și eu în manieră constructivă la această dezbatere. Aș vrea să-l salut pe domnul Zenche, nu știu dacă mai este în sală, a fost numit raportor din umbră acum câteva luni pentru acest proiect, dar din păcate, din cauza evenimentelor recente din Polonia, Uh, acest, uh, această temă are pentru dumnealui o importanță deosebită. S-a vorbit în principal despre accesul la datele sensibile, datele de contact și asistența acordată victimelor. În ce privește accesul la datele sensibile, este vorba despre informații care au fost recoltate de organele de anchetă în timpul investigației și dacă persoanele care sunt implicate în accident refuză să răspundă investigator, celor care fac investigația tehnică de frică să nu se creeze, de frică să nu ajungă în justiție, acest lucru pune în pericol securitatea aeriană. Și, de asemenea, nu se poate face dreptate pentru victimelor, victime, victime și familiile lor. Deci trebuie să putem obține informații pertinente. Trebuie să protejăm mai mult datele sensibile, iar noi propunem că propunem ca um, tot ce este necesar pentru analiza faptelor să fie transmis justiției, iar tot restul să rămână confidențial. S-a propus o persoană de contact ei bine, Oficiul European pentru, Supreve- pentru Supravegherea Datelor a validat amendamentul nostru și cred că doamna Alvarez a spus că ar trebui să includem aici un text uh, numirea unei persoane de contact, dar aceasta nu este obligație, ci um, este o propunere pe care o facem ca companiile să fie obligate să ceară pasagerilor să numească o persoană de contact, dar pasagerii nu sunt obligați să o facă. Apoi s-a mai vorbit despre lista pasagerilor. Ați spus că uneori este greu ca ea să fie furnizată cât mai curând. Cred că această expresie cât mai curând, decât posibil în franceză, poate da naștere la abuzuri. Pentru că știu, uh, pentru că și eu am uh, avut uh, probleme aici la aeroportul Zaventem și am fost blocată și am cerut informații și prin, am văzut cu această ocazie că era foarte posibil să se transmită lista pasagerilor în decurs de oră. Deci, cred că și companiile aeriene pot să transmită lista cât mai curând posibil, adică într-o oră. Știu că ați spus că rapiditatea nu trebuie să primeze asupra fiabilității, însă astăzi avem mijloace moderne la dispoziție care ne permit să facem această transmitere foarte rapid. Domnul Fleckenstein a plecat și oricum comisia a răspuns cu privire la întrebarea legată de EASA. Domnule Liberați, ați vorbit despre accidente și incidente, despre care aflăm, dar despre care nu se face nimic. Da, uh, într-adevăr, ECAIRS, această rețea, regrupează toate informațiile care îi parvin, dar uh, nu are niciun efect, niciun impact la nivel european. Deci cred că în text am putea să îmbunătățim cumva formularea să ne asigurăm că toate datele referitoare la incidente sunt analizate astfel încât să prevenim viitoare accidente. Am deja câteva amendamente, dacă mai aveți și altele, le aștept cu nerăbdare și vă stau la dispoziție ca să discutăm oricând doriți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Deverac! Ați făcut foarte bine că ați menționat prăbușirea avionului Tupolev din, uh, din uh, Polonia și, într-adevăr, noi am ținut un minut de reculegere după ce s-a întâmplat. Ați făcut bine că ați amintit acest lucru. Acum, uh, dragi colegi, avem, dacă doriți să citiți, un studiu referitor la investigarea accidentelor noi uh, l-am cerut uh, în mandatul anterior și, uh, din câte știu, Departamentul de Politică B l-a redactat deja, s-a, s-a distribuit o versiune preliminară a acestui studiu, așa că dacă tot vorbim despre această problemă, poate că ar fi o idee bună să-i dați citire. Nu știu dacă Uh, putem să îl obținem foarte ușor, dar în orice caz să știm că el există. Domnule Cacin, ați dorit să interveniți? O să vă rog să fiți uh, foarte succint. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să-i amintesc doamnei raportor că eu am pus o întrebare legătură cu amendamentele depuse de Asociația Piloților și de cea a Controlorilor de Trafic Aerian. Amendamentele există deja și aș vrea să aud care este părerea dumnea ei, dacă are o opinie formată. Mulțumesc. Președintele, dacă doamna Devereac este gata să-și exprime o părere foarte bine, dacă nu, uh, cred că ar fi mai bine să așteptăm uh, termenul limită de depunere de a amendamentelor și apoi să discutăm despre toate. Nu știu, dacă doriți să comentați acum? Da? Cred că raportorul nostru dorește să comenteze asupra acestor amendamente atunci când o să comentăm toate celelalte amendamente. Bine? Ines. Ines. Ca să mă refer la ce s-a spus, aș vrea să subliniez rolul pe care îl pot avea piloții pentru a crește siguranța. Piloții sunt implicați în incidente și accidente, însă aș vrea să știu dacă doamna de Veirac dorește să introducă vreun element nou în ceea ce privește protecția piloților. Aceștia sunt o sursă importantă de informații în anchetele referitoare la accidente, însă în același timp piloții fac parte din uh, acest lanț. Doamna de Veirac. Pentru a menține echilibrul despre care vorbeam, piloții și membrii echipajului trebuie să poată furniza informații de plină impunitate și trebuie să fie protejați deoarece adminteri nimeni nu va mai spune nimic și nu vom putea trage învățăminte de pe urma acestor incidente. Piloților trebuie să li se lase libertatea de a vorbi fără să se teamă de uh, repercursiunile ulterioare. Mulțumesc! E important să discutăm despre toate amendamentele, fie că e vorba de pilot sau de altceva. Eu îmi amintesc că amendamentele din Parlament sunt înaintate de deputați și nu de piloți, deci țin să fac distinția. Termenul pentru amendamente este 31 mai, votul în comisie e, în comisie pe 1 iunie, pe 31, mă scuzați, plenara va fi în iunie, însă termenul pentru amendamente pentru deputații europeni este 4 mai. Deci termenul pentru amendamente 4 mai, discuția amendamentelor 31 mai, pe 1 iunie votul în comisie, iar în plenară în iulie. Vă mulțumesc tuturor, îi mulțumesc și doamnei de Veirac. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Punerea în aplicare a primului pachet feroviar. would Can I make my usual plea that all meetings Ca de obicei, vă rog uh, ca toate discuțiile pe care le aveți uh, între lobbyiști, între uh, alte persoane, deci să se desfășoare în afara acestei săli. Aici rămân doar cei care uh, doresc să discute despre probleme legate de transport. Deci vă puteți face complimente și în afara sălii. So, The mass exodus from the room, I take it, has nothing to do with me personally. Cred că acest exod masiv din sală nu are nimic de a face cu mine personal, ci e legat de cu totul alte lucruri. Vă reamintesc, coordonatorii au uh, stabilit să înaintăm o rezoluție din partea Comisiei Transportul privind revizuirea primului pachet feroviar. Această rezoluție se află în dosarele dumneavoastră. Rezoluția urmează punerea în aplicare a primului pachet feroviar, discuția pe care am avut-o în februarie și după ce a fost transmis cel de-al doilea raport privind monitorizarea dezvoltării pieței feroviare din partea Comisiei, pe care l-am avut în decembrie, vorba de directiva 12 2001. În contextul deschiderii pieței feroviare, de la începutul uh, lunii ianuarie 2010, deci s-a făcut această deschidere. S-a deschis piața transportului feroviar de, mar, de mărfuri în 2006-2007 și într-o audiere comisarul a hotărât că va avea loc o revizuire a primului pachet feroviar în septembrie 2010. Însă cadrul juridic și instituțional a făcut uh, ca la comisie să ajungă anumite plângeri. Iar 21 de state membre acum trebuie să se implice în proces. După cum știți, Comisia nu a răspuns suficient la cererea legată de clarificări privind lipsa de punere în aplicare și de aceea comisia noastră a hotărât să redacteze rezoluția pe care o aveți în dosare. Am încercat să includem uh, părerile pe care le-am avut în dezbateri, pe care le-am avut în reuniunea coordonatorilor. În rezoluție se critică faptul că statele membre nu au uh, luat acțiuni pentru a pune, pentru a pune în aplicare primul pachet uh, feroviar. De asemenea, Comisia este um, criticată pentru faptul că nu a stimulat statele membre să acționeze, iar rezoluția se axează pe trei elemente. Lipsa de independență a managerilor de infrastructură care alocă capacitatea pe rețelele naționale, din punct de vedere juridic și practic, acești manageri de infrastructură fac parte dintr-un holding al operatorului feroviar Uh, autoritățile de reglementare nu uh, își fac problema, există probleme legate de concurență și există de asemenea și un sistem tarifare care este nesatisfăcător și opac. Uh, insuficient de transparent, ca să fiu mai diplomat. Deci, fără aceste garanții, Uh, legate de stabilirea taxelor. Uh, piața are de suferit și operatorii care apar nou, care apar uh, recent pe piață, deci nu cei istorici. În 2010 deci, se face această revizuire a primului pachet feroviar și sunt abordate aceste probleme prioritare. Rezoluția pe care o aveți a venit în urma dorinței coordonatorilor de la Comisie de a avea o astfel de rezoluție, v-am înaintat-o, iar acum aștept, uh, bineînțeles, cu nerăbdare părerile dumneavoastră. Îi dau cuvântul domnului Groș de la PP. Vă mulțumesc! Aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru această rezoluție. Ați uh, vorbit despre diferitele probleme pe care le-am abordat uh, și noi aici. Urmările legate de neimplementarea primului pachet uh, feroviar au fost subliniate aici. Deci e foarte clar, iar eu aș avea acum două comentarii. Din experiența proprie, tim că nu ar fi bine să stabilim o, o, un termen la alineatul 3. Deci ar trebui să spunem un termen clar. Without delay, fără un termen clar, e mai degrabă indicativ. Deci ar trebui să avem un termen clar. La 5, Comisia este solicită să publice informații concrete cu privire la diferite elemente. Deci nu citez. Și aici cred că trebuie să stabilim un termen clar. Iar la alineatul 10, unde spunem um, să se informeze Parlamentul cu privire la competențele organismelor. Deci și aici cred că ar trebui să avem uh, un termen clar cândva în viitorul apropiat. Iar la punctul 16 ar trebui să avem, o, dacă vrem să avem o deschidere completă a pieței, deci mă întreb dacă vom interveni noi sau vom lăsa pur și simplu piața să acționeze. Mulțumesc! Doamna Saceani, pentru Socialiști și Democrați, vă mulțumesc! Îl înlocuiesc pe domnul coordonator al cadraui care nu a putut să vină aici. Grupul meu este pentru acest proiect de rezoluție per ansamblu, însă am dorit să subliniem un element deosebit de important după părerea noastră și anume statele membre sunt îndemnate să investească în căile ferate, deoarece doar prin investiții făcute în căile ferate putem uh, garanta competitivitatea acestora. Fără investiții, sistemul feroviar nu are cum să fie competitiv domnul Sterks de la ALDE. Vă mulțumesc. Noi am cerut să avem această rezoluție atât de importantă, acum o avem și cred că în rezoluție sunt rezumate foarte bine punctele esențiale. Se desprinde foarte clar ceea ce dorim noi. Și anume ca punerea în aplicare a directivei privind primul pachet feroviar să se facă mai bine, deoarece există foarte multe diferențe. În anumite state lucrurile stau mai bine, în altele mai prost. Deci ar trebui să vedem care este obiectivul definitiv. Vrem o piață europeană a transportului feroviar. Acesta este obiectivul nostru ultim. Și acest uh, principiu ar trebui repetat uh, eventual uh, spre sfârșitul textului. Finalitatea acestui document. Au trecut deja 20 de ani și nu am progresat foarte mult. Așa ați spus și dumneavoastră. De fapt, avem în continuare niște piețe ale transportului feroviar foarte protejate. Companiile feroviare insistă foarte mult pe reciprocitate. Și de aceea noi ar trebui să arătăm clar că obiectivul este înființarea unei piețe europene a transportului feroviar. Și asta trebuie să figureze într-o rezoluție. Deci nu doar Comisia trebuie să fie uh, trasă la răspundere, ci și statele membre trebuie întrebate de ce deocamdată nu s-a aplicat, nu s-a pus în aplicare această directivă pe care au adoptat-o chiar ele. Deci toate aceste informații, toate aceste elemente ar trebui să se regăsească mai clar în text și e indispensabil ca noi, e absolut necesar ca noi aici, în această comisie parlamentară, să punem punctul pe ei, să spunem. Obiectivul era înființarea acestei piețe și acum, văzând că obiectivul nu a fost îndeplinit, să știm exact de ce s-a pus în aplicare primul pachet uh, feroviar. E drept că avem nevoie de investiții, așa cum a spus uh, reprezentanta socialiștilor. Avem nevoie de, infra- de investiții pentru o infrastructură mai bună, însă chiar dacă am avea investiții mai mari, Cred că trebuie să depășim această cultură a monopolurilor naționale. E o cultură care, din păcate, încă există peste tot și astfel ineficiența sistemului e sporită. Mulțumesc, domnule Sterks. Domnul Kramer, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție nici nu, este, nici nu este necesară, de fapt. Dacă am, n-ar fi necesară, dacă am avea o comisie care să-și îndeplinească datoriile, atunci nici nu ar trebui să intervenim noi, ci deja de ani de zile am putea fi în situația de a analiza rezultatele. Este imposibilă situația aceasta. Avem aceste trei instituții, Parlament, Comisie, Consiliu. În anul 2001, toate au luat o decizie. Mereu când se comentează la adresa deciziilor uh, europene, uh, nu este, este foarte neplăcut, dar de data aceasta au participat statele membre. Ei bine, nu s-a întâmplat nimic și acum ce face Comisia? Așteaptă 5 ani până să facă ceva. Văd că dați din cap, uh, uh, mă adresez acum reprezentantului Comisiei. De ce nu ați făcut nimic? De ce nu ați mers în fața Curții Europene de Justiție să spuneți statelor membre, uite, trebuie acum să implementați această chestiune? De ce nu ați apelat la sprijinul parlamentelor? De ce nu s-a întâmplat nimic? Și încă nu se mișcă nimic în acest domeniu și iată, noi încă o dată emitem un raport, vă rog frumos să vă mișcați. Cred că acest raport, oricât de frumos ar fi el formulat, nu este altceva decât o palmă la adresa Comisiei, pentru că, iată, aceasta nu își îndeplinește datoriile pentru care a fost aleasă, pentru care este plătită. Aceasta este sarcina ei. În al doilea rând, sigur, trebuie să vedem că în cadrul sistemului feroviar uh, să fie păstrată competitivitatea la modul cel mai corect și trebuie să mijlocim acest lucru. Dar, în momentul în care privesc acest uh, sector și când văd cât de cu câtă ignoranță sunt stabilite condițiile cadru de funcționare a acestuia, care sunt extrem de necinstite și inechitabile și când văd că nu se schimbă nimic, rămân consternat. Deci țin să spun că nu există competitivitate uh, cinstită, corectă uh, și mereu se spune că este foarte scump să transformăm sistemul feroviar într-unul mai bun din punct de vedere ambiental, dar acestea sunt chestiuni politice vedem foarte bine că uh, mereu aveți uh, condiții cadru foarte bune pentru a ajunge la acest transfer al uh, um, transportului, dar niciodată nu implementăm totul în, la modul optim, pentru că mereu, iată, ajungem uh, pe un drum fără scăpare. În ceea ce privine, privește iarăși uh, Uh, transportul aerian, mereu uh, se cheltuiesc bani, 14 miliarde de euro plătesc contribuabili europeni pentru uh, acest transfer, dar nu se întâmplă nimic. Și iată, iarăși, se discută specificatele certificatele de emisie. În, până în anul 2012 se discută despre o îmbunătățire a acestor certificate de emisie la, de emisii la nivelul sistemului feroviar pentru a aduce o îmbunătățire cu 85%, dar nu se întâmplă nimic. Așa că vă rog foarte mult să luați măsuri pentru că, sincer să fiu, nu îmi lipsesc foarte multe lucruri în acest raport. Trebuie să menționăm faptul că nu există o competitivitate echitabilă care să asigure faptul că până în 2020 atingem obiectivele ambientale care sunt primordiale. Uh, Transportul joacă un rol foarte important în atingerea acestor obiective. Discutăm despre 30% din totalul emisiilor pentru care este responsabil transportul, dar nu doar acestea sunt importante. Discutăm și despre uh, faptul că în industrie din nou, 1990 a fost, uh, scăzut, a fost scăzute emisiile cu 10%, Uh, deci s-a făcut ceva. Însă, dacă nu controlăm transportul, atunci toate celelalte măsuri luate la celelalte niveluri sunt inutile. De aceea trebuie să vedem ce se întâmplă cu această competitivitate inechitabilă, acest uh, capitol, pentru că altfel nu ajungem la niciun obiectiv, nici la uh, acela al mobilității, nici la cel al protecției mediului înconjurător. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele domnul Ziller. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, as I, as I... Mulțumesc pentru redactarea acestei rezoluții. Așa cum am spus și la reuniunea coordonatorilor, nu putem considera această punere în aplicare a primului pachet feroviar drept o măsură unică pentru toată lumea. Să nu uităm că în 2001 Uniunea Europeană era formată din mai puține state membre, deci trebuie să ținem cont de anumite diferențe uh, geografice, de piață, atunci când vorbim de punerea în aplicare acestui prim pachet. Uh, știm că există țări, cum sunt țările baltice, care au un ecartament de tip rusesc, diferit Însă ponderea transportului de mărfuri în țările baltice e de 50% și e în scădere. Dar nu e de 10%, așa cum se spune în considerentul C. Pierdem ponderea transportului feroviar din cauza punerii în aplicare a acestui pachet feroviar, în cazul nostru. Nu sunt, bineînțeles, și alte motive. Și, practic, nu mai avem o piață a călătorilor. Chiar și companiile de stat, chiar dacă ar fi subvenționate, nu ar putea gestiona transportul de călători. Deci de aceea cifrele sunt diferite. În ceea ce privește materialul rulant al companiilor uh, care funcționează, Acestea încep cu transportul de mărfuri uh, în țările CSI, în Rusia și ajung în porturile noastre. Deci dacă vorbim de o concurență loială, trebuie să ne gândim la toți operatorii, la costurile lor totale de la punctul A la punctul Z. Deci toate costurile de transport. Alți uh, operatori de cargo uh, țin de porturi. În Lituania avem trei operatori, doi de stat și unul care ține de port. Și dacă acești operatori pot oferi prețuri mai ieftine, deci pentru porturi, și dacă noi stabilim aceleași prețuri pentru toți operatorii, ce înseamnă asta? Concurență neloială. Dacă e să vorbim de interesul comunitar și stările, țările baltice nu intră în competiție, în concurență cu alte țări membre UE. Deci noi suntem în concurență cu cei din afara Uniunii Europene. Și de aceea la punctul 16, unde uh, se ia dignitatea Comisiei de a propune o revizuire a primului pachet feroviar. Deci la punctul 16 ar trebui să adăugăm diferențele istorice, geografice, de piață din anumite state membre dacă vom uh, susține să se implementeze pe deplin pachetul feroviar, uh, deci pe deplin în toate statele membre, atunci noi ne vom pierde uh, și mai mult ponderea de transport feroviar de mărfuri pe viitor decât până acum. Și sper că mă înțelegeți. Domnul Zasada. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący w kontekście. Vă mulțumesc. Ceea ce privește contextul acestei rezoluții privind primul pachet feroviar, aș vrea să vă atrag atenția asupra anumitor lucruri. În primul rând, pachetul în sine. E un set de directive, acte juridice, a căror punere în aplicare conferă o oarecare flexibilitate în ceea ce privește obiectivele care trebuie atinse. Prin urmare, revizuirea Comisiei Europene se bazează pe uh, legislația neobligatorie, ceea ce lasă loc interpretărilor. Aș vrea să vă spun de asemenea că în țările noastre căile ferate funcționează în condiții diferite. Primul pachet a fost adoptat în 2001 pentru a reacționa la situația celor 15 state membre de pe piața de atunci. Dar acum lucrurile s-au schimbat foarte mult. Mai ales în ceea ce privește aspectul financiar. Mă refer la investițiile financiare, mă refer la modul în care sunt uh, gestionate căile ferate, la datoriile moștenite. Dacă e să vorbim uh, cinstit despre această problemă, ar trebui să ne concentrăm pe Uh, necesitatea de a garanta niște condiții de participare egale pentru toți. Și ar trebui de asemenea să încercăm să garantăm un nivel uh, adecvat de investiții. Domnul președinte a ridicat uh, o anumită problemă și anume, dacă Comisia Europeană crede într-adevăr că argumentele sunt corecte, de ce au așteptat atât de mult pentru a pune în aplicare primul pachet feroviar? Domnul Liberațchi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun în primul rând că în Uniunea Europeană, practic, totul s-a oprit timp de 10 zile. Mă refer la spațiul aerian. Nici măcar nu am putut avea o sesiune plenară așa cum trebuia la Strasburg. Deci, ce, care a fost concluzia trasă? Că nu există o alternativă la transportul aerian. Prin urmare, ar trebui să ne schimbăm atitudinea și să avem cel puțin două sisteme paneuropene prin care să se poată călători. Deci, pe de-o parte, sistemul aerian și, pe de altă parte, căile ferate. Când s-a adoptat acest pachet în 2001, puteai călători cu un tren direct de la Varșovia la Bruxelles. Dura 16 ore, însă era posibil. În ultimii ani, în ultimii 5 ani, așa ceva nu mai e posibil. Și asta parțial din cauza liberalizării. Ne confruntăm cu situația următoare. În anumite state membre se fac investiții în infrastructură, iar costul de gestionare a infrastructurii e de 4.000 de euro pe an pe kilometru. În alte țări e o sumă complet diferită. Sute de euro. Eu apreciez faptul că acest, uh, această rezoluție a fost pregătită, iar cele trei domenii subliniate de domnul președinte sunt deosebit de importante și îl susțin și pe domnul uh, Groș la punctele 3, 5 și 10. Ar trebui să menționăm niște termene clare în care îi solicităm Comisiei să informeze Parlamentul cu privire la anumite elemente. Situația e următoarea guvernele ascultă ceea ce le spun operatorii de transport feroviar, iar comisia ascultă ceea ce spun guvernele. Dacă e să ne uităm la țările membre care au respectat primul pachet uh, feroviar, de exemplu Cipru și Malta, <laughs> e bine, aceste țări nu au căi ferate. Și tocmai de aceea au reușit să respecte directivele respective. Sunt menționate și alte țări, Finlanda și Irlanda, Bulgaria. Nu știu dacă e menționată uh, anume. La punctul 14, domnule președinte, unde vorbim despre lipsa de investiții în infrastructură, mă gândesc aici, mă gândesc aici am putea vorbi despre dorința noastră de a înființa un spațiu feroviar european, așa cum se întâmplă și în cazul domeniului aviatic. Deci poate ar trebui să cerem Comisiei Europene să impună taxe unice pentru folosirea infrastructurii. În Suedia, de exemplu, taxa e de 30 de cenți, în Polonia 6,5 euro, în alte țări 45 de euro eurocenți. Deci cum putem vorbi despre o piață feroviară comună, de, despre un spațiu feroviar comun. Așa ceva pur și simplu, pur și simplu nu există. Deci țin să menționez aceste lucruri, însă pe lângă toate acestea aș dori să-i mulțumesc domnului Simpson pentru inițiativa sa, pentru această moțiune de rezoluție. Sperăm ca ea să dea roade. Vă mulțumesc, domnul Clun. Thank you, Mr. Chairman. Auch uh, Danke dafür. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această rezoluție și pentru presiunea pe care o exercită aceasta, astfel încât piețele feroviare să se dezvolte și pachetul feroviar să fie implementat. Cred că este important de menționat și faptul că toate statele membre care au permis o liberalizare a sistemului feroviar au uh, înregistrat creșteri la nivelul transportului de pasageri și de mărfuri. Acest lucru poate fi dovedit statistic, cu siguranță. Rog Comisia așadar să se informeze și să ne arate și nouă cum în ultimii cinci ani în piețele statelor membre s-a uh, manifestat această dezvoltare a traficului de pasageri și de mărfuri în sistemul feroviar pentru a avea un exemplu uh, Uh, cu al cazurilor în care funcționează liberalizarea și în cazul în care, iată, există stagnări. Putem să discutăm despre toate demersurile care sunt acum pe rol, este vorba despre uh, independența uh, celor implicați în structuri și așa mai departe, dar în Europa avem și situații foarte clare, de exemplu în Regatul Unit, unde, mulțumită privatizării, rolul actorilor este foarte clar. În Germania, având în vedere că discutăm despre o Republică Federală, nu este totul foarte clar definit, dar cu siguranță ne vom descurca și acolo. De cealaltă parte, există însă țări unde construcțiile sunt diferite, astfel încât uh, rețeaua feroviară să fie separată de celelalte. Dar aș dori să se manifeste o presiune pentru ca în statele membre să existe autorități independente de reglementare. În Germania se întâmplă acest lucru. Desigur, această autoritate are competențe directe, astfel încât toți operatorii care uh, sunt vizați de aceasta și utilizează șoselele să poată utiliza și sistemul feroviar. Cred că cifrele statistice ne sunt foarte grăitoare în acest sens și ne arată foarte clar că în Germania cota de piață a, sistem, a transportului feroviar este una de 20, de 23% și la transport de pasageri și la mărfuri de 20%. Așadar, aș dori în ceea ce privește condițiile contractuale să fie și încălcarea acestora să subliniem și uh, acest capitol pentru a obține date statistice care să arate cum în ultimii cinci ani s-a manifestat această liberalizare a sistemului feroviar în statele membre. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Ayala Sender. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această propunere de rezoluție. Cred că cel puțin identifică problemele pe care le dezbatem la dosare importante, precum cel pe care îl are domnul Marinescu. La punctul 7, unde se spune că lipsesc garanțiile juridice. Ar trebui să îi cerem explicației Comisiei în legătură cu un incident recent care a avut loc la începutul acestui an între un operator care dorea să meargă pe traseul Milano-Paris, pregătise tot ceea ce trebuia, conform principiilor în vigoare, și cu câteva zile înainte de punerea, de lansarea acestui serviciu, i s-a respins cererea din cauza unei certificări, deci nu e prea clar. E un incident uh, important uh, la care ar trebui să ne referim. Deci uh, ar trebui să cerem comisiei explicații. S-au făcut comentarii în um, acest sector în legătură cu acest incident, deci ar vrea să știu dacă se știe ceva la Comisia Europeană în legătură cu acest incident am putea avea vreo recomandare, vreun comentariu pentru a preîntâmpina astfel de situații în care lipsa de, gar- lipsa de garanții și de um, transparență face ca un operator să vadă cum îi se refuză proiectul respectiv doar cu câteva zile înainte de lansarea acestuia. Deci nu se știe exact cine anume a trimis scrisoarea respectivă prin care s-a refuzat lansarea acelui traseu. Doamna Bilbao, vă mulțumesc în primul rând pentru rezoluție și aș avea câteva comentarii. Aș vrea să întreb Comisia Europeană uh, dacă am putea avea uh, o indicație clară de ce statele membre nu au pus în aplicare primul pachet uh, feroviar. Eu am impresia că uneori, uh, că de foarte multe ori, practic, uh, facem lucrurile așa după ureche. Deci, aș vrea să știu, există un diagnostic clar de ce s-au luat aceste decizii, de ce statele membre, timp de atâția ani de zile, nu au pus în aplicare primul pachet feroviar. Colegul uh, ne-a dat un exemplu, și anume Letonia, însă nu e adevărat. La punctul 2 se spune că statele care nu au uh, respectat uh, primul pachet sunt Germania, Danemarca, Grecia, Spania, Franța, Ungaria, Luxemburgul, Slovenia. Deci sunt foarte multe alte țări care nu sunt țări baltice, deci nu Letonia. Deci aș vrea să avem, în primul rând, un diagnostic clar. Asta cer eu aici, în uh, cadrul acestei comisii. În al doilea rând, un comentariu. Eu cred că în uh, acest domeniu al transportului feroviar în Uniunea Europeană nu acționăm uh, riguros. Deci din 2001 încoace au trecut foarte mulți ani. Și tot vorbim despre punerea în aplicare a acestor directive. Vorbim aici la Parlamentul European despre un proiect pentru a crea niște culoare europene de mărfuri. Deci mă întreb, are vreun rost tot ceea ce facem noi? Aș vrea să știu dacă cineva controlează ceea ce se întâmplă cu toate aceste măsuri. Ce se întâmplă cu liniile prioritare stabilite la, dom- în, uh, la nivel european? Se știe oare de ce anumite măsuri sunt puse în aplicare, sunt luate, altele nu și ce măsuri avem față de statele membre. Să nu uităm că suntem uh, practic uh, cu toții europeni și văd că nimeni nu își asumă responsabilitatea. Și asta mă surprinde foarte mult aici, în uh, domeniul politicii europene. Poate pentru că sunt, am intrat recent în <laughs> politica europeană. Deci eu aș vrea să știu de ce există astfel de comportamente contradictorii? Deci, pe de o parte, noi nu dezvoltăm transportul feroviar, însă în, la toată dezbaterea noastră și în toate rezoluțiile noastre vorbim despre protecția mediului înconjurător, vorbim despre dioxidul de carbon. Însă, mă scuzați, dar nu dăm dovadă de seriozitate. E clar că trebuie finanțate mai mult uh, investițiile în uh, căile feroviare, căile ferate. Însă avem nevoie de un plan pentru a hotărâ dacă e nevoie de investiții, de asistență. Care e situația actuală? Eu cred că această criză a norului de cenușă vulcanică pe care um, am avut-o săptămână trecută și dezbaterea care a avut loc între președinția spaniolă și comisarul pentru transporturi, deci toate acestea au arătat clar un lucru și anume că în Europa e nevoie de o mai mare coordonare. S-a tot vorbit despre nevoia de a înființa și uh, uh, dezvolta interoperabilitatea Însă eu cred că nu ne aflăm pe drumul cel bun și sper totuși că această rezoluție să soluționeze măcar um, anumite probleme pe care nici măcar nu am reușit să le punem așa cum trebuie, după părerea mea. Vă mulțumesc, domnul Cancian. Grazie, președinte. Ehm, quello che vorrei... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să subliniez aici, uh, acum că am ascultat uh, ce au spus și alții. Vreau să subliniez, deci, că trebuie să facem o distinție între infrastructură și mobilitate. Eu cred că acest raport analizează mai mult mișcarea, mobilitatea, dar dacă vrem să analizăm și infrastructura, ar trebui să ne asigurăm că ținem cont de schimbările de revizuirea TEN care se anunță. Avem, desigur, trenuri de călători de mare viteză, avem uh, trenuri ce transportă marfă. Trebuie însă să raționalizăm acest mijloc de transport, ținând cont de ce se întâmplă și în celelalte sectoare. Acest lucru însă probabil că îl vom face atunci când revizuim rețelele TEN. Finanțarea infrastructurii este esențială. Aici cred că ar trebui să formăm și să consolidăm parteneriatele public-private și să ne bazăm strict pe finanțare publică. Dar odată ce infrastructura există, mobilitatea va fi posibilă. Și cred că despre asta vorbim. Mobilitatea trebuie să fie garantată în momentul în care piața se liberalizează. Dacă nu facem acest lucru, dacă nu dorim o piață liberă cu condiții de participare egale pentru toată lumea, atunci nu cred că vom putea rezolva toate aceste probleme. Având în vedere că pe 12 iulie 2007 am uh, dat o rezoluție care însă n-a fost luată în considerare de către Comisie și că statele membre au continuat tot așa cum știu ele, cred că, practic, ei își bat joc de noi. Nu există verificări, așa că trebuie să subliniem din nou nevoia pentru o piață liberă pe care să existe verificări, controle, mecanisme de garantare și să avem deci o piață liberă transfrontalieră în Europa. Mulțumesc. Uh, Michael, cred că ai vorbit ca reacție la domnul Zeller. Cum? Da, s-au iscat câteva întrebări. Odată, de ce este atât de greu de implementat? La o conferință internațională s-a spus că cel care Uh, controlează rețeaua este stăpânul afacerilor. Deci toată lumea, toți cei care vor să fie stăpânii afacerilor nu doresc să implementeze acest pachet. În mod normal, guvernele țin seama de votul firmelor uh, din sistemul feroviar, de ce mai multe ori pentru că guvernele habar n-au ce se întâmplă acolo, acesta fiind motivul principal. Noi trebuie să venim în contra acestui curent. În al doilea rând, banii. Nu am discutat despre chestiunile financiare. Știu că a făcut Comisia o analiză ca să vadă unde anume merg banii în sectorul financiar, 16 în, 16% în uh, șosele, 20% în sistemul feroviar. Ei bine, noi am spus că vrem 40% pentru sistemul feroviar și atunci domnul Barrot a fost pentru această idee, dar Consiliul împotrivă. Ei bine, ar trebui să veniți cu inițiative astfel încât banii să fie îndreptați în direcția potrivită și nu în cea falsă. În al treilea rând, în ceea ce privește ce a spus domnul Kuhn, există dovezi statistice și puteți să citiți în rezoluția din 12 iunie 2007, țările care s-au deschis pieței înaintea datei stabilite au înregistrat o creștere uh, de 16%, de exemplu, în cazul Marii Britanii, Polonia de 40%, Olanda de 40%, uh, Polonia de 30%, Germania de 25% în transportul de mărfuri în sistemul feroviar. Franța a înregistrat minus 28%, unde nu s-a liberalizat. Deci acolo există probleme și acolo trebuie să intervenim și pentru că acum văd că nu mai am timp, ultimul punct ar fi uh, cel, acela că nu se poate separa sistemul uh, feroviar, rețelele. Sigur, cei care uh, fac transportul de mărfuri, fac acest lucru fără, această chesti- fără a ține cont de această chestiune, deci totul funcționează foarte bine. De aceea trebuie să milităm pentru deschiderea rețelelor feroviare. feroviare. Comisia nu a registrat succes în la acest capitol, tocmai de aceea sper ca noi să putem merge mai departe. Mulțumesc încă o dată pentru acest doc document. Este cea mai lungă mulțumire care am, pe care am primit-o vreodată, dar mulțumesc și eu. Din partea Comisiei, domnule Castelotti, vă rog. Domnule președinte, Castelletti mă cheamă domnule Castelletti, atunci va trebui să deschideți o procedură de încălcare a tratatului împotriva mea și peste 10 ani o să vă dau satisfacție. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. În mare, cred că această rezoluție merge în direcția cea bună, dar cred că uh, uneori cam simplificați prea mult. Comisia a trimis un aviz uh, motivat în octombrie 2009 către toate statele membre, către cele 21 de state membre. Și, uh, desigur, noi vrem să se pună în aplicare acest uh, pachet feroviar. La punctul 2 ați menționat o listă de state membre Însă trebuie să fim atenți pentru că nu în toate statele membre constatăm același grad de uh, nerespectare. Prin urmare, dacă vreți să îi numiți pe cei vinovați, trebuie să țineți cont că nu toate statele sunt în aceeași situație. Apoi, uh, ați vorbit despre lipsa de independență a managerilor de uh, Uh, structuri feroviare, despre o insuficientă punere în aplicare a uh, prevederilor directivei de tarifare. De ce? Pentru că aceste tarife nu se bazează pe costul real al serviciilor și uh, apoi um, managerii de structuri feroviare nu sunt stimulați să reducă taxele statele membre trebuie să-și echilibreze bugetul și apoi nu sunt implementate schemele de performanță. Și, în fine, nu s-au uh, înființat uh, organisme de reglementare competente pentru uh, sistemul, pentru sectorul feroviar. Acestea sunt doar câteva fapte și știm că în anumite țări există o tendință de a-i proteja pe operatorii istorici de a-i proteja în fața concurenței. Dar noi vrem să asigurăm o competiție totală și deschiderea piețelor. Dumneavoastră ați aprobat uh, acțiunea târzie a Comisiei pentru uh, respectarea prevederilor emise. Este vorba despre punctele 3 și 5, în care admiteți faptul că Comisia acționează conform tratatului Comisia trebuie să trimită o scrisoare de somare, dar uh, trebuie să aibă instrumentele necesare pentru a porni procesul. În aprilie 2003, Comisia a deschis acest uh, proces de somare împotriva tuturor statelor care nu respectă prevederile. Pentru statele membre noi, uh, Abia în mai 2004 am trimis această notificare, iar în 2007 pentru uh, celelalte două, pentru România și Bulgaria. Apoi, Comisia a trebuit să pregătească un raport cu privire la punerea în aplicare. Raportul a fost întocmit în mai 2006 și a fost uh, bazat pe baza evaluărilor pe care le-am făcut uh, pe piața feroviară. Am făcut o analiză detaliată a punerii în aplicare în statele membre. Am luat în considerare niște criterii destul de exacte, pe baza cărora am verificat punerea în aplicare a legii. Deci am început în 2006 și apoi în 2007 am trimis două serii de chestionare către 25 de state membre. Pachetul feroviar conține foarte multe prevederi ce trebuie puse în aplicare și statele membre nu au dreptul de a trimite documentația în limba lor națională. A trebuit să traducem toate documentele, acesta a durat și apoi Comisia dorește cooperare cu statele membre. Așa că a trebuit să organizăm foarte multe întâlniri și discuții și uh, să nu uitați, principalul scop este să aducem schimbarea, nu să aruncăm vina asupra statelor membre. După ce am transmis uh, chestionarele, Comisia a uh, transmis scrisori celor 24, 24 de scrisori statelor membre, am primit răspunsul, după care Comisia trebuie să emită un aviz motivat în octombrie 2009. După părerea noastră, Comisia a acționat conform mijloacelor pe care le are. Suntem de acord că punerea în aplicare de plină a acestui prim pachet feroviar este esențială pentru deschiderea piețelor, pentru că uh, fără acest pachet feroviar piața nu poate fi deschisă. Totuși, există state membre care vor refuza să pună în aplicare legislația comunitară, iar Comisia nu va avea de ales, va trebui să acționeze în instanță aceste state. Înainte de a vă da cuvântul, vreau să revin la câteva întrebări concrete care au fost adresate. O întrebare din partea domnului Clun, dacă am înțeles bine, care dorea informații cu privire la ce s-a întâmplat în acești ultimi ani. E bine, informațiile puteți, uh, pot fi găsite în raportul privind uh, piețele feroviare. Acolo găsiți tot ce doriți. Apoi o întrebare din partea doamnei Ayala Sender problema pe care a întâmpinat-o acel operator feroviar încercând să pătrundă pe o piață dintr-un stat învecinat, e bine, din câte știm noi, a fost, în, a fost trimisă o, o cerere, o solicitare care n-a fost însoțită de documentele necesare până la sfârșit, a fost o problemă de capacitate. Și apoi, din partea uh, doamnei Bilbao, de ce nu s-a pus în aplicare acest pachet feroviar? Noi am uh, publicat un, uh, o notă în care arătăm care sunt deficiențele din statele membre. Putem să vă transmitem tuturor ca să înțelegeți situația mai bine. Și, în fine, închei prin a spune că, într-adevăr, trebuie să creăm condițiile de participare egale și uh, unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre nevoia de a pune la dispoziție infrastructură suficientă și adecvată. Aderăm la această sugestie și, de asemenea, la sugestia de creare a unor condiții de participare egale în externalizarea transportului și internalizarea costului nu doar pentru internalizarea costului extern, nu doar pentru uh, transportul feroviar, ci și pentru celelalte sectoare. Președintele, mulțumesc. Am să fiu și eu foarte succint ca să reacționez la ce s-a spus. V-am ascultat pe toți și dacă doriți să consolidăm acest raport, să veniți cu propuneri, uh, vă rog să o faceți. Rezoluția va aparține, eu doar mi-am pus numele pe ea și multe dintre comentariile pe care le-ați uh, spus au fost foarte pertinente. Domnule Castelletti, eu am crezut întotdeauna că atunci când un funcționar se alătură comisiei, primul lucru pe care îl face este să meargă într-o cămăruță în care îi introduc un chip la ceafă și pe care scrie liberalizarea pieței și piața unică reprezintă zeul la care se închină comisia. Se pare că atunci când vine vorba de sectorul feroviar, cineva a înlăturat acest chip sau l-a defectat cumva. Pentru că, sincer vorbind, aș vrea să văd același zel pe care l-am văzut la liberalizarea aviației civile și la toate celelalte sectoare, inclusiv la serviciile poștale, aș vrea să văd același zel și aici și la sectorul feroviar. Și chiar um, mă nedumerește faptul că reușim să promovăm piața unică și liberalizarea în atât de multe alte sectoare, dar nu și în sectorul feroviar. Motivul pentru care am eșuat aici este, cred eu, că nu avem un efort reunit din partea Comisiei și Consiliului pentru a înființa această piață unică. Sigur, puteți spune că, da, facem tot ce putem și încercăm să uh, ne luptăm, dar nu putem simplifica prea mult, pentru că toată lumea are uh, drepturi. Întotdeauna putem să găsim motive pentru care nu putem să facem lucruri. Dar în Ungaria, la Budapesta, uh, m-am întâlnit cu câțiva colegi și uh, nu știu, n-am am întâlnit cu câțiva operatori care au spus, haideți să pornim o discuție, să lansăm o discuție. Dar ei ziceau, ba nu, în Ungaria nu putem să facem, nu putem, nu putem. Asta este problema care ne afectează. Eu sunt uh, un, un tip cu pregătire în domeniul feroviar și înțeleg că există o mare frustrare peste tot și, și în acest Parlament din cauza inacțiunii totale. Și există și o suspiciune, există bănuiel. Noi bănuim că motivul pentru care nu ați acționat este că vă temeți de Consiliu. Aceasta este bănuiala noastră. Și poate că ceilalți colegi uh, dau din cap, dar văd că totuși, iat, majoritatea sunt de acord cu mine. Am să închei uh, mai spunând un ultim lucru. În 2001, 15 state au semnat la acest pachet feroviar. Când noile state au uh, semnat tratatul de aderare și ele au acceptat pachetul feroviar. Și înțeleg că apar dificultăți, dar în Europa Centrală și de Est văd că apare un fel de uh, scuză că primul pachet feroviar uh, este prezentat drept pretext, drept motiv pentru care nu se mai fac investiții în sectorul feroviar. Problema pe care o are Ungaria sau statele baltice sau Ruma, România este că uh, nu fac niciun fel de investiție și guvernul nu se angajează să dezvolte căile ferate. Însă Finlanda, un stat care are ecartament rusesc, face investiții. Deci pot să accept că există diferențe de ecartament ca în, atunci când legăm un stat european de altul, dar acest lucru n-ar trebui să ne împiedice să punem în aplicare primul pachet feroviar. Cum ziceam însă, aștept cu nerăbdare să primesc amendamentele dumneavoastră și să încercăm să mergem mai departe, dar ce pare să fie absolut clar este că această comisie este hotărâtă să se asigure că primul pachet feroviar va fi pus în aplicare de toate statele membre și, preferabil, domnule Castelletti, ar fi bine să se întâmple în timpul vieții noastre. În ce privește formalitățile, Dați-mi voie să vă spun că termenul de depunere al amendamentelor este 5 mai. Votul în comisie este pe 1 iunie, votul în plenară este tot în iunie. 5 mai. Deci 5 mai este termenul de depunere a amendamentelor. Nu mă întrebați în care an. 5 mai 2010. Bun, domnule Starks, îmi cer scuze pentru întârzierea care s-a produs. Aveți un raport cu privire la formalitățile necesare pentru nave. Vă rog. En nog aan het proberen ben om hier op vraag trouwens van het noodtrans... Vă mulțumesc. După cum știți, funcționează interpretarea? Doamnă Foster, mă puteți asculta și dumneavoastră? Președinția spaniolă dorește să ajungem la un acord în prima lectură. Eu m-am întâlnit uh, de mai multe ori cu reprezentanții acestei președinții și adevărul e că nu am progresat foarte mult. Nu știu exact uh, foarte bine cine anume trebuie să facă concesiuni, însă deocamdată există o serie întreagă de probleme care um, îngreuează foarte mult uh, lucrurile. Suntem de acord cu președinția spaniolă în ceea ce privește transmiterea electronică de date. Însă, nu cred că ar fi logic să excludem uh, vămile de la obligativitatea de a avea um, taxe vamale. Deci Consiliul dorește uh, un termen de încă 5 ani. Domnul de Grandes a făcut o propunere și anume ca navele care rămân cu încărcătura în Uniunea Europeană să nu trebuiască să respecte o serie întreagă de dispoziții, cum ar fi cele legate de imigrație, cu anumite justificare. Bine, sunt de acord cu această propunere a domnului Pascual de Grandes, însă Consiliul cere anumite derogări, iar eu nu sunt de acord cu acestea. În ceea ce privește regimul lingvistic, ă, același rămâne același, o singură limbă. Data, termenul nici nu este problematic. Am putut soluționa anumite probleme, însă acestea erau minore. Săptămâna viitoare mă voi întâlni cu raportorii din umbră, i-am informat deja în scris. Adevărul e că nu am ă, un text, nu am practic un conținut pe marginea căruia să discutăm uh, împreună. Eu vreau să avem un acord în prima lectură. Nu cred că ar trebui să amânăm lucrurile, trebuie soluționată problema, să avem nevoie de niște texte clare. Recunosc însă că mi se pare cam optimist să avem uh, acest raport pe ordinea de zi din plenara din mai. Mi se pare că am exagerat acest optimism. Ar fi mai bine să avem raportul în plenara din iunie, deoarece va trebui să ne consultăm cu grupurile politice, să traducem textul în toate limbile. Obiectivul meu însă rămâne cel de a avea un acord în prima lectură. Nu cred însă că Parlamentul European și Comisia noastră ar trebui să cedăm atât de mult, să facem așa de multe concesiuni. Vă mulțumesc! Domnule Sterks, înainte de a le da cuvântul raportorilor din umbră, uh, vă cerem în numele Comisiei să continuați negocierile cu Consiliul, deci o spun acum în mod oficial. Domnul Clun. Mulțumesc, mulțumesc domnului Sterks pentru raportul său. Este un expert în ceea ce privește transportul maritim și comunicarea dintre noi este foarte bună la acest proiect. Obiectivul este crearea unui spațiu maritim european fără granițe. Ei bine, este un proiect în plină dezvoltare. Transportul maritim pe distanțe scurte trebuie să fie optimizat, dar, desigur, pentru a face acest lucru, statele membre trebuie să țină seama de reglementările și de formularele Organizației Internaționale Maritime. Oricum, nu este despre asta vorba aici, pentru că nu vrem să avem un, uh, um, o dublă scenă a desfășurării lucrurilor, odată cea internațională și cea europeană. Cred că vom discuta și despre schimbul de date electronice, um, cărți de board uh, electronice, pentru că este nevoie de acestea nu doar în uh, uh, sistemul maritim, ci și în alte domenii, pentru că și sectorul pescuitului este afectat de aceste chestiuni. Nu în ultimul rând, țintim spre o mai mare securitate în spațiul maritim. Totodată, vrem să avem un demers comun în ceea ce privește navele care tranzitează exclusiv spațiul comunitar. Trebuie să vedem exact ce facem cu formularele în acest, la acest capitol pentru a asigura liberalizarea circulației la acest capitol. Se discută despre faptul că de cele mai multe ori, când vine vorba de rutele fixe europene, nu este nevoie să emitem formulare pentru că cel de la bord, capitanul, este cel care cunoaște cel mai bine ruta și se descurcă, deci nici nu avem nevoie să mai uh, venim cu măsuri adiționale. Oricum, uh, țin să vă mulțumesc pentru raport, suntem pe drumul cel bun. Thank you, Mr. Milana. Eu vorrei fare complimenti a... Domnul Milane, doresc să îl felicit și eu pe raportor. Uh, complimentele, nu știu dacă sunt mai lungi sau nu, decât cele făcute președintelui, oricum, uh, activitatea domnului Sterks a fost excelentă și ea. Cred că ne-am preocupat foarte serios de această chestiune și de asemenea cred că trebuie să păstreze acest mandat, să ajungă la un acord și cu Consiliul. Doresc să repet ceea ce am spus în particular și domnului Sterks. Chestiunea lingvistică este foarte importantă, să nu o uităm. Trebuie pe termen mediu și lung să poate să avem o altă abordare, astfel încât în 2013 să avem data limită pentru intrarea în vigoare a acestei noi reglementări. În ceea ce privește limba, chiar dacă am avea un rezultat pozitiv, îmi imaginez că, totuși, poate va dura doi ani, cinci ani până să finalizăm totul. De asemenea, nu putem să spunem că un mic port trebuie să fie scutit de la regula privind limba și limbajul folosit, pentru că acest lucru ar însemna să complicăm viața celor care activează în anumite zone decât să o simplificăm. Per ansamblu, cred că în porturile mari este mult mai simplu să existe o limbă unică. Aceasta fiind, desigur, engleza în acest caz. Eu cred că, Dirk, tu ești cel mai în măsură să discuți această chestiune cu Consiliul. De asemenea, cred că vei fi și sprijinit de comisie în acest demers și cred că este foarte bine să faci acest lucru. În ceea ce privește termenele, cred că acestea depind de negocierile și de modul în care ele vor evolua. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Foster are cuvântul, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o întâlnire foarte fructoasă cu raportorul nostru înainte de sesiunea din Strasburg, care de fapt a fost mai mult an, mai, an, anulată. Știi, Dirk, că eu te susțin în totalitate. Au existat anumite divergențe în ceea ce privește termenul de implementare, dar nu au fost chestiuni serioase, pentru că eu cred că în cele din urmă am ajuns la un consens pentru ca totul să funcționeze. În ceea ce privește punctul în care ne aflăm acum, uh, se pare că, da, într-adevăr, uh, ai un mandat foarte bun din partea Comisiei, în ciuda faptului că uh, pare a fi pe un drum fără scăpare în multe domenii, dar este foarte bine să să vii și să sublinieze argumentele cu care vii, pentru că sunt foarte bune. Inițial am vorbit despre 2015, ca termen limită de implementare, alții au spus 2013, dar în cele din urmă, uh, văzând că este nevoie să ajungem la un acord, am zis că trebuie să fim flexibili. Dacă ajungem la 2013 ca acord, este foarte bine. Oricum, ceea ce dorim să facem este să soluționăm această problemă în primă lectură, după cum s-a spus deja. În ceea ce privește uh, documentele, nu sunt foarte sigură la acest capitol. Las totul la discreția ta să vezi cum vor uh, soluționa porturile această problemă. Sigur, avem și tehnologia la dispoziție și trebuie să evoluăm. Nu vrem ca porturile mici și micile afaceri să fie scoase de pe piață, pentru că nu acesta este scopul comisiei noastre. Ce vrem este să progresăm. În ceea ce privește limba, uh, Cred că sunt îndreptățită să spun că ar fi bine să menționăm această chestiune într-un considerent mai degrabă decât într-un paragraf. Crezi că, este, crezi că ar fi bine? Spun acest lucru pentru că, în ceea ce privește limba, poate vă amintiți, domnule președinte, uh, aceasta afectează și chestiunea securității. Cu cât poți să scoți ambiguitatea din comunicare, mai ales în ceea ce privește transportul, transportul maritim în acest caz, atunci cu atât mai bine cred că nu suntem aici uh, în defavoarea micilor porturi, în defavoarea micilor regiuni. Nu cerem acestora să meargă să facă un doctorat în engleză, celor de acolo să facă un doctorat în engleză, dar avem totuși argumente puternice pentru a merge mai departe cu acest sistem, pentru că vedem că funcționează în sistemul aviatic de zeci de ani deja. Așa că eu cred că ar trebui să facem, uh, să, stabilim unde anume menționăm acest lucru într-un articol sau într-un uh, considerent. Și, de asemenea, cred că am avut bune motive să cerem să fie implementată și această chestiune, pentru că, din punctul nostru de vedere, um, ai tot sprijinul de care vei avea nevoie și îți urăm mult succes în negocieri și în călătorile pe mare, desigur. Domnul de Grandes Pascual raportor de la PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze deoarece uh, acest punct nu era pe ordinea de zi inițial. Când am aflat că domnul Sters urma să intervină, am, uh, am venit și eu în sală. Domnule Sterks, adevărul e că nu am cum să nu vă laud încă o dată pentru stilul dumneavoastră, pentru modul în care ați elaborat raportul, pentru modul în care ați purtat negocierile cu Consiliul. În acest uh, raport uh, se vede un oarecare scepticism în legătură cu ceea ce credeam că e fezabil. Știm că președinția spaniolă dorește foarte mult ca acordul să fie atins în prima lectură. Eu știam de la bun început că erau anumite probleme care nu țineau de președinția spaniolă, ci de țările membre, cum ar fi problema lingvistică. De aceea, domnule președinte, nu e așa o mare problemă. E o dorință pe care o salutăm cu toții. Am văzut că în sectorul aviatic s-a impus limba engleză, însă știm că în sectorul maritim nu există acest consens pentru a simplifica totul și pentru a lăsa limba engleză drept uh, uh, limbă care se impune în defavoarea celorlalte. Deci dumnealui dorește să includă acest element la un considerent uh, de loc, în loc să includă informația într-un articol. Însă mă gândesc că de multe ori atunci când încerci să faci totul cât mai bine, practic strici ce era deja bun. După părerea mea, raportorul ar trebui să încerce să facă un efort pentru a pierde toate aceste asperități pentru a încerca să ajungem la urma urmei la un acord cu Comisia, deoarece asta e cel mai important. Vă mulțumesc pentru Comisie, domnul Caramițos. Dumnealui e un prieten. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Da, sper că suntem într-adevăr buni prieteni colaborăm de foarte mult timp la pachete maritime și la alte lucruri. Într-adevăr, sper să ajungem la un acord cu raportorul cât mai repede. Ar fi ideal în prima lectură, deoarece și președinția spaniolă acordatoare care prioritate, o anumită prioritate acestui dosar. Mai sunt încă două, trei probleme, chiar și una în plus, cum ar fi dacă raportarea să se facă în format electronic sau pe hârtie. Eu cred că problema limbii s-ar soluționa dacă am avea o raportare electronică, deoarece am avea niște form, formulare standardizate, deci chiar și un rus care nu știe decât rusa ar putea da click și ar avea mesajul uh, potrivit prin intermediul acestui formular electronic. Deci cred că am putea găsi o soluție. Pe de altă parte, practicile din sectorul maritim sunt uh, deja asemănătoare. Există și Organizația Internațională care impune aceste standarde, însă de foarte multe ori în comunitățile mai mici lucrurile nu stau așa. De exemplu, între insulele mici din Grecia care se îndreaptă către continent, nu toți vorbesc engleza. În anumite zone echipajul vorbește engleza, în altele nu. O altă problemă, termenul. După părerea mea, 2013 e o dată pe care o putem avea în vedere, deoarece cred că vom avea de asemenea și vămile electronice până atunci, Însă câteva luni în plus ar fi bune pentru un compromis și aș urma sugestia doamnei Foster, deci să încercăm să găsim un compromis. O altă problemă minoră, care ne îngrijorează totuși. Avem această abordare generală privind actele delegate. Uneori e vorba de un acord avem 5 ani, după care intrăm în codecizie. Aici lucrurile stau puțin altfel. Avem în anexă o listă care nu face decât să enumereze o serie de elemente pentru care fie avem uh, codecizie, fie putem prelungi termenul. Deci nu e ceva substanțial. Deci nu putem spune că dacă se va adăuga încă un dosar, va trebui să intrăm în codecizie. Consiliul a avut o abordare foarte strictă. A spus, vă punem la dispoziție 5 ani, după care intrăm în codecizie. După mine, din punct de vedere administrativ, e cam strict. Deci ar trebui să avem niște prelungiri automatice, automate, deoarece această directivă nu e chiar așa de simplă, deci nu putem să e, mă scuzați, această directivă e relativ simplă față de altele mult mai complicate din punct de vedere tehnic. Vă mulțumesc. Domnule Sterks, dorești să, doriți să încheiați? Uh, ik dank de collega's natuurlijk en we blijven... Da, mulțumesc, mulțumesc colegilor noștri. Păstrăm legătura în continuare. Asta pentru a fi pregătiți pentru luna iunie, pentru a avea un text finalizat, cred că este foarte uh, important să nu amânăm deloc acest proiect. O să văd ce vom face și cu chestiunea lingvistică. După cum s-a spus, deja există deja multe reglementări internaționale și dacă ne raportăm la acestea, atunci poate că va fi suficient. Știu că s-a menționat încă un punct important, care a fost destul de dificil în ceea ce privește, ce privește acest subiect, dar cred că vom ajunge la un consens. Încă nu sunt pregătit să spun că tot ceea ce conține acest raport, în ceea ce privește formalitățile, obligativitatea de raportare și așa mai departe, deci încă nu sunt pregătit să spun uh, dacă Uh, serviciile online au de-a face doar cu transportul și cu vama și așa mai departe, trebuie să privim totul în, per ansamblu, pentru că avem nevoie de un sistem care să cuprindă totul, nu doar anumite aspecte. Dacă se spune că atunci când vorbim despre siguranță și imigrație putem să avem câteva excepții, foarte bine, dar ar trebui să vedem cum încadrăm totul într-un amendament la acest raport. Există câteva puncte cu care din capul locului nu sunt uh, de acord pentru că ar destrăma sistemul. Dar dacă vor apărea probleme cu siguranța și cu migrația și un stat membru ține să spună da, vreau informații cu privire la un stat care rămâne pe teritoriul Uniunii și motivează acest lucru, atunci poate să solicite informații adiționale. Da, ar fi un sistem viabil, dar dacă se spune că trebuie să solicităm aceste informații doar pentru transport și nu pentru vamă și așa mai departe, atunci nu sunt de acord. Avem nevoie de un sistem integrat, pentru că întregul sistem trebuie să fie unul integrat astfel încât să acoperim toate posibilitățile. Cred că deja suntem aproape de un consens la acest capitol și cred de asemenea că vom avea și sprijinul Comisiei pentru a ajunge la un text finalizat. avem deja un text cu care nu, de care nu sunt foarte mulțumit, de aceea aș dori să rog Comisiei să prelucreze acest test în săptămânile ce urmează. Am ascultat opiniile tuturor. Pe de o parte se spune că trebuie să fim stricți, dar să lăsăm și oarecare marjă de libertate. Ei bine, eu cred că preștinția este dispusă să negocieze astfel încât să ajungem la o concluzie într-o primă lectură. Mulțumesc tuturor colegilor pentru implicare. Mulțumesc, domnule Stux. După cum am spus, aveți mandatul de a negocia. Încă o dată, mulțumesc pentru răbdarea cu care ați așteptat să discutăm raportul dumneavoastră. Comisia suspendă reuniunea până în această după amiază. Vă mulțumesc!